Bun pomeriggio a tutti, iniziamo. Bună ziua tuturor, haideți să începem. Înainte de toate, trebuie să vă comunic o informație foarte importantă. Având în vedere faptul că Comisia SURE își votează raportul asupra perspectivelor financiare mâine, pe data de 25 mai, am hotărât să anticipăm reuniunea noastră de mâine după amiază, astfel încât ea să înceapă la orele 14. Astfel, membrii comisiei noastre, care sunt și membri la Comisia Sure, Sure vor putea să fie prezenți și pentru votul de aici și pentru votul de acolo. Deci, mâine după amiază, repet, începem reuniunea noastră la orele 14 cu votul asupra raportului DES. Și vă comunic că această modificare a intervenit de fapt de săptămâna trecută și v-a fost comunicată de către secretariat. Dacă nu sunt alte observații, considerăm că ordinea de zi a fost astfel adoptată. Aveți interpretare în toate limbile. Punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea uh, procesului verbal a reuniunilor din 28 martie și 4 aprilie dacă nu sunt uh, remarce până la sfârșitul reuniunii, considerăm că acest proces verbal a fost adoptat. Reuniunea noastră de astăzi este transmisă în direct uh, pe internet. Acum trecem imediat la punctul 4 de pe ordinea de zi, mandat pentru trilog asupra proiectului de buget pentru anul 2012. Raportor pentru proiectul de aviz lui Nusmanles Capula Santos și este un raport unde Comisia de Buget este responsabilă în fond. Aveți cu toții cartela de vot la dumneavoastră? Cu toții sunteți pregătiți să începem cu votul? Chiedo innanzitutto a Luis. Îl rog mai întâi pe Luis dacă mai vrea să ia cuvântul. Nu? Atunci putem să trecem imediat la vot. Este un vot pe marginea mandatului pentru uh, trilogul despre proiectul de buget 2012. Au fost prezentate 22 de amendamente. Unele din aceste amendamente doresc să perenizeze sau să prelungească și să inițieze noi proiecte pilot. Putem să începem votul. Suntem cu toții gata? knows how to do it with a machine. Great, yeah. Bene. Da. Da. Ok, ready? Yeah. Iniziamo. Dichiaro aperta la votazione all'emendamento. S-a deschis votul pentru amendamentul numărul 1. Votato tutti? A votat toată lumea? Raportorul nu votase încă, așa că s-a închis votul. Da, așteptăm, așteptăm. Deci, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 2, acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 6 acum. S-a deschis votul. 6, a spus președintele. 4 și 5 sunt caduce. Oh. Ah, perché il 6 è stato rigettato. Oh, scusi, fatto... scusi, sì, sì, scusi, sì, sì, sì. avete ragione. trattato dreptate, spune le. Da. E al secretariatului. Având în vedere faptul că amendamentul 3 a fost respins, votăm amendamentul numărul 4. S-a deschis votul amendamentul numărul 4. Chiusa la votazione per l'amendamento 4. S-a închis votul amendamentul numărul 4 și acesta a fost respins. Acum votăm amendamentul Doriți să las cuvântul, doamna de Lange? Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul numărul 5 dorea să șteargă toate uh, exemplele concrete de sectoare care se confruntă cu dificultăți, pentru că nu sunt singurele. Deci acum, în loc să ștergem această enumerare, care era propunerea mea inițială, practic o să dăm și mai multe exemple. Deci, eu cred că ar trebui să uh, scoatem sectorul uh, cu producția de ulei și să înlocuim cu cel cu producția de carne de porc. Mulțumim, doamnă de Lange. Deci, acum s-a deschis votul pentru amendamentul numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul amendamentul 6. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul la amendamentul numărul 8. Se adoptă. Amendamentul numărul 9 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul pentru amendamentul numărul 10. Numărul 10. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 11. Să deschizi votul. S-a închis votul la amendamentul numărul 11. Se adoptă. Votăm amendamentul numărul 13 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis. Se adoptă. Numărul 14. S-a deschis votul amendamentul numărul 14. S-a închis votul. Este respins. Amendamentul numărul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul numărul 19 a fost respins. Amendamentul numărul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul numărul 20 a fost respins. Amendamentul numărul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm amendamentul numărul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Votul final. Acum, asupra proiectului de aviz, astfel amendat, votați cu toții, vă rog. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Bine, possiamo passare al punto 5. Putem să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Trebuie să mai votăm. Deci, cum spuneam, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, acordul între Uniunea Europeană și uh, Elveția privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare. Raportor pentru aviz este Ceaba Tabagi. Este un raport de la Comisia INTA. Deci trecem la votul asupra proiectului de aviz a domnului Tabagi asupra acestui acord între Uniunea Europeană și Elveția. Acest acord a fost deja trimis Parlamentului European spre aprobare. Și noi am redactat un proiect de aviz pentru Comisia INTA, care comisie propune ca Parlamentul să accepte acest acord. Trecem la vot, avem un vot unic, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Cu unanimitate. Foarte bine. Ceaba nu vrea să ia cuvântul. Continuăm aceeași procedură la punctul 6. Vot asupra proiectului de aviz al domnului Ashford, acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole. Și aici acordul a fost trimis spre aprobare Parlamentului European și domnul Ashford invită Comisia INTA să accepte acest acord. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Nu cu unanimitate, dar cu o mare majoritate. Putem acum să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, sănătatea albinelor și încercările cu care se confruntă sectorul apicol raportor domnul Ceaba Șandor Tabagi și avem programat un schimb de opinii cu un expert căruia îi urez bun venit, domnul profesor Newman. La inițiativa raportorului nostru, domnul Tabagi, domnul Newman de la Centrul Elvețian de Cercetare în domeniul apicol a fost invitat. Există proiectul Colos, care dorește să prevină pierderile din populația de albine. Este vorba despre o rețea mondială care dorește să identifice care sunt factorii ce duc la niște pierderi atât de mari a, în rândul populației de albine. Și am să încep prin a da cuvântul domnului raportor pentru o scurtă introducere și apoi domnului Newman, care va avea la dispoziție 10 minute. Vă rog, domnule Tabage. Kedves kollégák, az méhegészségügyel kapcsolatos jelentésnek az a feladat. Dragi colegi, în ceea ce privește sănătatea albinelor, avem uh, o sarcină de făcut, adică trebuie să răspundem în calitate de Parlament la comunicarea detaliată a Comisiei din decembrie anul trecut. Consiliul Uh, european, în aprilie anul acesta, a emis și el o comunicare pe această temă. Sunt uh, sigur că o să vă amintiți că înainte de asta, anul trecut, în noiembrie, Parlamentul a adoptat o rezoluție pe această temă. De fapt, domnul De Castro a prezentat acea rezoluție în numele uh, Comisiei. Așadar, în ceea ce privește sănătatea albinelor, uh, Uh, Consiliul și Comisia, în uh, respectivele lor comunicări, vorbesc despre situația dramatică a apiculturii în Europa, deoarece uh, pierderile din acest sector au fost foarte, foarte mari în ceea ce privește coloniile de albine. Putem uh, spune că au, uh, e vorba de, de pierderi în uh, masă ale acestor colonii. Nu avem o reacție, nu avem un răspuns, nu avem uh, nici o soluție. Există peste un milion de oameni care uh, își câștigă pâinea din acest sector și vreau să vă spun că Uh, acest sector nu este neapărat important datorită albinelor ca atare, ci datorită activităților de polenizare. Pentru că acesta este într-adevăr unul dintre beneficiile uh, ecologice. Și dacă vorbim despre beneficii, de fapt vorbim despre un serviciu pe care ni-l oferă albinele sub forma polenizării și cred că uh, ar trebui să mulțumim albinelor pentru aceste servicii și să ne preocupăm de sănătatea acestor albine, cât și de sănătatea acestui uh, sector economic. Există foarte mulți uh, amatori. 90% din apicultori, de fapt, uh, sunt amatori. Și uh, acest lucru este uh, o ciudățenie. De fapt, nu este suficient să protejăm, să zicem, uh, albinele ca atare sau uh, sănătatea albinelor. Trebuie să vedem coloniile uh, în întregul lor și să protejăm colonia în întregime, pentru că numai în felul acesta vom reuși să oferim o protecție uh, efectivă în uh, situația actuală. Există dezbateri uh, și teorii cu privire la cauzele esențiale ale acestei situații și aș putea să mă enumer câteva dintre ele. Mm, în primul rând, uh, o serie de paraziți uh, și care atacă albinele și mm, putem încerca uh, Uh, să uh, combatem acești uh, paraziți. Există la ora actuală 10 produse care combat acest, acest parazit și categoric aici sarcina cea mai importantă ar fi aceea să facem un studiu științific uh, pentru a produce medicamente uh, veterinare uh, actuale și mai uh, bune decât cele existente. În plus, față de paraziți, un alt factor important sunt schimbările climatice și activitățile agricole care au condus la o scădere dramatică a biodiversității și la uh, creșterea uh, serioasă a suprafețelor care trebuie polenizate în Europa. Categoric aici insecticidele uh, își aduc un aport. Asta înseamnă că la, avem o sarcină europeană de care trebuie să ne ocupăm pentru că tre- și trebuie să analizăm problema în toată profunzimea sa cu privire la uh, consecințele uh, toxice și dăunătoare ale uh, insecticidelor și pesticidelor. Prin urmare, trebuie să facem cercetări științifice cu privire la aceste insecticide și pesticide și efectele lor toxice și să încercăm să creăm alte substanțe uh, care să facă în așa fel încât pesticidele să-și facă treaba fără să mai producă efectele toxice asupra albinelor și nu numai. Deci, trebuie să vedem exact și să analizăm pesticidele pe care le folosim și să uh, facem niște opțiuni uh, inteligente. În ceea ce privește albineritul, uh, avem o sarcină, iarăși, specifică. Este vorba de educație uh, și de formare. Cum ziceam, 90% din apicultori sunt amatori uh, și în multe state membre nivelul de pregătire, de educație, uh, în special în ceea ce privește sănătatea animalelor, nivelul deci nu este suficient. Pot să vă dau un exemplu din Ungaria. În sistemul veterinar există Uh, oameni care s-au uh, specializat în sănătatea albinelor. În alte țări uh, acest lucru nu se întâmplă sau nu se întâmplă suficient de mult și de repede. De asta spuneam că trebuie să ne ocupăm de acest aspect la nivel european. Și în fine, Acum, dacă privim, eu știu, viitorul politicii agricole comune, uh, trebuie să ne ocupăm de aceste probleme legate de sănătatea albinelor mult mai mult, pentru că numai dacă le abordăm și le rezolvăm la nivel european, vom uh, reuși uh, să rezolvăm problemele care țin de natura însăși a apiculturii. Deci vorbim despre regiuni separate, despre țări, state separate, dar cum ziceam, având în vedere caracterul specific al albinelor și al bolilor care le afectează, nu putem să reușim decât dacă avem o abordare eh, globală. Deci, aș eh, eh, sugera și l-am invitat pe domnul profesor Newman să ne vorbească despre această rețea Colos. Problemele au apărut datorită acestor paraziți de care vorbeam mai devreme, cât și datorită faptului că nu dispunem de date suficient de solide și de uh, credibile. Uh, trebuie să vedem uh, dacă chiar și pentru numărul de stupi avem date corecte și solide. Avem așadar nevoie de date solide, cât și de un sistem de monitorizare de bună calitate și care să funcționeze pentru a putea sprijini acest sector în viitor. Și va trebui ca în cadrul PAC-ului să analizăm uh, problema uh, biodiversității, să vedem care sunt zonele în care se, produc, uh, se produce polenul pentru a cheltui banii europeni pentru produse veterinare, pentru pesticide, fără efecte toxice și așa mai departe. Dacă analizăm comunicările Consiliului și ale Comisiei, uh, ne facem o idee foarte bună cu privire la calitatea problemelor care trebuie rezolvate. Ehm, în loc să pur și simplu să enumerăm ehm, problemele, cred că ar trebui să ne concentrăm și să producem ehm, rezultate concrete și tangibile. Pentru că, așa cum ziceam, aici avem probleme foarte serioase în acest sector. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte foarte mult, domnule Tabace, și acum o să dau cuvântul expertului nostru. Dispune de 10 minute pentru a-și face prezentarea. Mulțumesc foarte mult, îmi face deosebită plăcere să fiu uh, aici. Cornerstones for the functionality of terrestrial ecosystems in Europe. They are thus crucial for maintaining Așa cum uh, a spus și uh, colegul dumneavoastră, albinele sunt absolut esențiale în asigurarea uh, polenizării și în uh, lanțul uh, alimentar. O să vă arăt o colonie moartă, o imagine care a fost de multe ori văzută în trecut, puteți să o vedeți acum pe, pe ecran. Astfel de pierderi au fost uh, raportate în emisfera uh, nordică. Sigur ne întrebăm de ce mor albinele. Ei bine, există o gamă întreagă de factori diferiți care răspund și care sunt importanți pentru sănătatea albinelor. Avem probleme de nutriție, de pesticide, uh, o serie întreagă de patogeni, diversitatea biologică, cât și care exercită toate diverse tipuri de stres asupra albinelor și care uh, pot uh, interacționa cu alți uh, patogeni, cum ar fi uh, uh, malaria și, alt, și vectorii diverselor boli, cât și există și interacțiuni posibile între diverse grupuri de pesticide care pot slăbi albinele și le pot face mai vulnerabile la toate aceste tipuri de stres. Deci aceste interacțiuni sunt inevitabile pentru că în fiecare loc din Europa Eh, există eh, toate aceste elemente care intră în legătură. Și de exemplu, eh, expunerea la patogeni și la, la pesticide, a căror interacțiune nu este cunoscută. Apoi, nu avem date esențiale nici măcar cu privire la rolul pe care îl joacă patogenii deja bine stabiliți. Pentru că și toate studiile cu privire la albine au fost foarte puternic subfinanțate în ultima vreme. Se pare așadar că este absolut necesar că rețelizarea și conlucrarea sunt absolut esențiale. Aici puteți să vedeți uh, această, reprezentată această rețea numită COLOS. Este vorba de 269 de membri din 55 de țări care participă la această rețea. Uh, categoric uh, și pentru mine nu e foarte ușor să gestionez această rețea, avem o acoperire destul de bună în Europa, cât și în cele două Americi, în Asia și Africa. Am foarte mulți colegi care mă ajută să gestionez, avem o serie întreagă de grupuri de lucru, fiecare dintre ele se ocupă de aspecte diferite legate de sănătatea albinelor. Obiectivele noastre sunt uh, acelea de a dezvolta, de a, pune, de a crea standarde de monitorizare și de cercetare în ceea ce privește pierderile din acest domeniu, identificarea factorilor și mecanismelor care stau la baza acestui proces, explicarea și uh, uh, prevenirea pierderilor masive de colonii și dezvoltarea de măsuri de urgență și a strategiilor de gestionare durabile. Avem uh, o serie de instrumente, ca să zic așa, un adevărat uh, instrumentar. Uh, UNEP a pus la punct un chestionar standardizat pentru a face o urmărire standardizată prin intermediul acestor chestionare. Deci, o bună coordonare cu programul Națiunilor Unite Uh, care se aplică și în, uh, în 30 de țări, inclusiv uh, Statele Unite și China, și unde s-au obținut rezultate foarte bune. O altă chestiune este ceea ce numim de book", Cartea Albinelor, și în care dorim să punem la oaltă metode standardizate pentru a aborda chestiunile legate de apicultură. Deci un instrumentar, de exemplu, genetic. Și în ceea, tot în domeniul bunei uh, colaborări avem uh, două contracte care sunt uh, finanțate la ora actuală. Unul se numește BIDOC în Europa și celălalt se numește STEP, adică statutul și tendințele polinatorilor europeni precum bondarul sau albinele solitare. Deci acestea sunt niște proiecte foarte interesante și le care lucrăm și care sunt finanțate. Problema e că această finanțare însă nu este durabilă și se pare că dacă nu apare o finanțare pe termen scurt și mediu, cercetarea nu poate continua. Avem nevoie de încă 3 sau 4 ani pentru a obține și a atinge obiectivele pe care ni le-am propus. Așadar, Uh, o susținere o financiară durabilă este esențială. Mai există și alte provocări pentru sectorul uh, albinăritului, pentru că în întreaga Europa apicultura este în declin marcat începând cu 1985. Dăunătorii apoi uh, fac ca apicultura să devină un hobby mai puțin atractiv și, precum ziceam, parazitul varroa este unul uh, masiv, fiecare colț al Europei este infestat uh, și apicultorii se străduiesc uh, să îl combată. Dacă nu vor reuși, toate coloniile de albine vor muri în intervalul de câțiva ani. And... Deci pierderile de colonii, așa cum ziceam, reprezintă o problemă serioasă de câțiva ani încoace. În plus, continuăm să importăm din afara Uniunii Europene. Și pur și simplu nu înțeleg de ce eh, se fac importuri eh, legale din eh, Australia când nu investim suficient în apicultură în Europa de mai mulți ani. Eu și nici colegii mei nu prea pricepem de ce se întâmplă așa. Apoi, uh, formarea uh, agenților interesați nu este suficientă, uh, cunoștințele nu sunt suficiente. Apoi, amatorii, majoritatea amatorilor oferă în majoritatea țărilor servicii absolut esențiale în ceea ce privește polenizarea și aportul lor nu este recunoscut și de nimeni. Există o diversitate foarte mare în Europa, unde există diferențe foarte mari în educație, în structuri, în uh, controlul uh, de calitate. Uh, așadar, în această imagine, puteți vedea aici o imagine a apicultorilor care protestează în Franța deci îi avem pe medici veterinari, avem uh, apicultorii, avem oamenii de, de știință din acest domeniu și întreaga și, și industria. Și avem uh, apoi și legiuitorii uh, și avem uh, publicul larg care ar trebui să fie mai conștient despre ce, de ce se întâmplă. Care ar fi soluțiile posibile. În primul rând este vorba de o mai bună formare și de o conștientizare a părților interesate, apoi o recunoaștere crescută a serviciilor pe care le oferă apicultorii la nivelul Uniunii. Și apoi se pare că este nevoie de o abordare coordonată care să includă toate părțile interesate pentru a găsi soluții durabile. Instrumentele necesare sunt, în primul rând, importuri mai mici, mai reduse în Uniunea Europeană, apoi avem nevoie de, acea, de, de rețea, eh, precum eh, Colosul. Am, eh, am auzit apoi că nu s-a creat încă un laborator de referință uh, și mm, ă, dacă vom reuși să îl punem pe picioare, atunci vom putea beneficia cu toții și vom ă, ă, reuși să evităm paralelismele. Și în fine, o cercetare mai amplă și de mai bună uh, calitate în ceea ce privește albinăritul, uh, cât și, evident, o uh, finanțare de durată. Și, în fine, vreau să vă spun că Uniunea Europeană are un rol foarte important pentru a găsi și pune pe picioare soluții aici. Prin urmare, avem nevoie de un sprijin european mai durabil și de disponibilizarea fondurilor pentru cercetare, pentru a putea răspunde provocărilor din acest domeniu. La încheiere vreau să mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri, vreau să mulțumesc uh, celor de-al șaptelea program cadru pentru cercetare și vreau să mulțumesc și celor care ne-au ajutat să suscităm dezbateri și discuții în ultimii ani și, bineînțeles, uh, mulțumesc asistenței de astăzi din sală pentru atenție. Vă mulțumesc, mulțumim, domnule profesor Peter Newman, spune președintele. Acum putem să lansăm discuțiile și începem cu domnul Tarabel, și apoi domnul James Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mult interes prezentarea specialistului, pentru că este o problemă care este recurentă și este fundamentală în același timp. Acum discutăm acțiunile viitoare prin care putem consacra mijloacele pentru a determina care este problema. Dacă specialistul ne spune că din 1986 s-a scăzut populație de albine, că ni se spune că după ce dispar albinele nu vor mai exista oameni pe pământ, mi se pare că e greu să definim un obiectiv Trebuie să aflăm unde este cauza răului. Există diferite variabile pe care trebuie să le corelăm și nu trebuie să ne împrăștiem mijloacele pentru a realiza cercetări care nu vor aduce rezultate imediate. Dacă există cercetători care lucrează în, pentru diferite interese și peste 5-10 ani vor obține rezultate divergente, înseamnă că ne-am irosit resursele. Am auzit că pesticidele pot fi un agent uh, care perturbă viața albinelor, dar trebuie să încercăm să ne concentrăm cercetările și să obținem soluții. Dacă nu au fost uh, studii în ultimii 50 de ani și totuși albinele nu au dispărut, înseamnă că trebuie să ne concentrăm în politica agricolă comună viitoare pentru asigurarea biodiversității și așa. M-am săturat să aud că tot vin specialiști care ne prezintă lucruri contradictorii. Avem variabile, facem analize factoriale, factoriale și aș dori ca să le solicităm specialiștilor și cercetătorilor să ne dea o soluție și păreri avizate, dar în termene rezonabile. Dacă timp de 5 ani nu s-a găsit încă o soluție și putem spune că peste 10 ani o să avem o soluție, să ignorăm aceste lobby-uri ale cercetătorilor care nu servesc la mare lucru și eu nu sunt cercetător, nu sunt uh, specialist în domeniu, dar dacă nu suntem de acord cu metodele de lucru, putem uh, încerca o soluție propusă de un specialist, vedem că nu funcționează, adoptăm soluția altui specialist și astfel putem cheltui o mulțime de bani în studii care nu duc la niciun rezultat. Deci aș dori ca să evaluăm corect studiile care ne dau soluțiile și să consacrăm mijloace pentru găsirea acestor soluții. Vă mulțumesc! James Nic- Îți mulțumim, Mark. James Nicholson și apoi domnul Niculescu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect care, din păcate, nu mai e o noutate. De mult prea mult timp vorbim despre dispariția albinelor. Doamna Luling este un suporter înflăcărat uh, al cauzei albinelor și tot timpul știm că s-au plătit studii pentru a se găsi explicații. Nu numai aici la Parlament discutăm despre acest subiect de unu sau doi ani, ci de zeci de ani știm că albinele mor și nu reușim să împiedicăm acest fenomen. Mulți spun că avem nevoie să investim mai mulți bani, trebuie să se facă mai multă uh, cercetare în domeniu, ar trebui să identificăm mai bine care sunt problemele, să o facem cu ochii unui diagnostician. Și eu cred că, într-adevăr, nu am găsit încă care sunt adevăratele ale acestui fenomen, pentru că, uite, coloniile de albine continuă să dispară. Și știm că avem nevoie de albine ar trebui să devenim conștienți de amploarea problemei. Eu vin din acea regiune a Irlandei care este numită Livada Irlandei și livezile nu pot să supraviețuiască dacă nu avem uh, colonii de albine. Ne se spune în continuu că avem uh, nevoie de mai mulți bani, cum, am cum am spus, de mai multe studii finanțate din cel de-al șaptelea program 4 sau de ce nu și următorul. Dar întrebarea pe care vreau să o pun și eu, și sunt de acord cu ce a spus colegul Terabela mai devreme, și poate că să duc lucrurile prea departe, dar cred că trebuie să punem această întrebare. Ce nu am făcut încă și am fi putut să facem? Oare nu cumva trecem cu vederea ceva foarte important, un lucru pe care încă nu l-am identificat încă? Trebuie să existe un motiv pentru care de ani de zile tot discutăm despre această problemă și nu reușim să găsim o soluție. Deci poate chiar trebuie să ne punem această întrebare cum se face că de atâția ani de zile ne confruntăm cu același tip de problemă și că nu reușim să găsim răspunsuri. Poate că totuși nu ne concentrăm asupra problemei reale. Pentru că dăm vina pe pesticide, pe dăunători, pe paraziți, mai știu eu, pe ce altceva mai... dată o să dăm vina și pe cenușa vulcanică din Islanda. Dar nu se poate. E imposibil să nu existe un motiv clar care să explice acest fenomen. Și dacă da, spunem că avem nevoie de mai multă finanțare pentru programele de cercetare și dezvoltare, de ce nu? Dar haideți să finanțăm acele programe care chiar pot să pună degetul pe rană, să identifice. Acum domnul Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și expertului pe care l-am ascultat cu multă atenție. Recunosc că nu știu foarte multe lucruri despre apicultură și totuși doresc să fac câteva observații. E foarte bine că agricultura este, apicultura este un hobby și umple duminicile a tuturor pasionați, dar poate că tocmai de aceea problemele sunt atât de greu de controlat. Cred că trebuie să ne întrebăm dacă ar trebui să ne mulțumim ca apicultura să-și păstreze acest statut de hobby răspândit sau să-i încurajăm pe producători să facă pasul către o afacere profesionistă. Alte două întrebări sunt uh, dacă nu cumva există specii de albine care sunt mai rezistente și dacă pesticidele la care toți cei care au intervenit până acum au făcut referire nu au cumva impact și asupra produselor apicole și prin aceasta ar putea afecta sănătatea consumatorilor. Mulțumesc! Grazie vicepresidente, onorevole Mulțumim, domnul Rainer și după aceea doamna McGuinness. Ich, uh, danke mich für Ihren Beitrag hier. <laughs> Vă mulțumesc. Äh, mulțumesc și expertului pentru prezentare. Evident, äh, am câteva întrebări. În cadrul comisiei suntem de acord că această problemă este foarte gravă, mai ales referitor la sănătatea albinelor și avem o problemă mare cu privire la ceea ce preiau întreprinderile apicole pentru că nimeni nu are grijă de aceste întreprinderi apicole. Deci avem o reformă agricolă, cum se pot obține banii pentru a putea ajuta și promova toate aceste programe pe care dorim să le promovăm. Deci din punct de vedere politic, trebuie să avem grijă ca fondurile pe care le eliberăm să fie cât mai bine utilizate pentru a rezolva problemele. Deci, aș dori să spun, pentru că vorbim despre acest uh, program mondial de monitorizare, dacă se utilizează aceleași standarde, dacă cifrele care rezultă din acest program sunt comparabile sau fiecare țară are un sistem propriu de monitorizare care nu produce rezultate comparabile. Apoi aș dori să știu în ce măsură cercetătorii fac schimb de informații între ei pentru a evita dublurile, pentru a nu face toți același lucru și a economisi astfel bani. Pentru că fie, în fiecare stat am putea desfășura aceleași cercetări și am putea obține rezultate fiabile în loc să ne dublăm eforturile. Deci este important pentru distribuirea mijloacelor financiare, pentru că acestea vor fi foarte limitate și atunci, datorită crizei economice, vor exista multe presiuni financiare. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Reynolds. Acum, doamna McGuinness. Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu antevorbitorii mei că ar trebui să finanțăm acele studii care chiar funcționează și identifică cauzele mortalității. Dar vorbim aici despre albinele domesticite, cele crescute în ferme, dar nimeni nu vorbește despre sănătatea albinelor sălbatice, pentru că știm că și ele își aduc contribuția la polenizare și la uh, prezervarea biodiversității. Eu cred că nu ar trebui să le pierdem din vedere. Și faptul că avem așa de mulți uh, apicultori amatori uh, ar fi și o uh, parte din răspuns pentru ineficiența eforturilor de până în prezent. Acum Eranț Garcia are cuvântul. Nu, mai întâi domnul Hausling. Äh, das, das Problem ist in der Tat, dass es in Europa... Mulțumesc. nu e foarte nu e foarte ușor să fii apicultor în zilele noastre și trebuie să e dificil să găsești pe cineva care să se ocupe de acest domeniu. Deci, cred că trebuie să mizăm pe instruirea apicultorilor. Pentru că atunci când văd că o profesie este în curs de dispariție, cum este cazul aici, ar trebui să o transformăm într-o prioritate. Problema nu este nouă, se vorbește despre ea de multă vreme, am făcut multe cercetări asupra acestui subiect, dar încă nu există o legătură între diferitele proiecte de cercetare. Cu câțiva ani în urmă spuneam că marea problemă este un parazit, dar aceasta este doar una dintre mai multe probleme. Deci, există într-adevăr problema substanțelor chimice utilizate în agricultură. În Germania avem și probleme cu tratarea porumbului, care a distrus populații întregi de albine din anumite regiuni. Alte probleme se referă la monoculturi Există din ce în ce mai puțină diversitate a plantelor cultivate care le dăunează albinelor. Deci cauzele sunt multiple. Și atunci putem spune, nu putem spune că o cauză este mai importantă decât alta. Cineva îmi spunea că este nevoie de o politică agricolă nu doar mai deschisă, ci și mai multicoloră. Cu alte cuvinte, politica agricolă comună ar trebui să acorde prioritate diversității, astfel încât albinele să mai aibă ce mânca, să spunem așa, în peisajul agricol european. Deci, e clar că albinele au o valoare ecologică de netăgăduit. Mulțumesc, Martin. Urmează Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect care este recurent. De mai multe ori am avut ocazia să discutăm despre acesta. Am vizitat în România producătorii și experții care sunt foarte îngrijorați în domeniul apiculturii. Ar trebui, într-adevăr, să îmbunătățim controlul și supravegherea din statele membre pentru a cunoaște exact cauzele mortalității albinilor, dar nu putem uita nici fenomenele climatice și influența acestora, pierderea biodiversității care a ajuns deja în continentul european ar putea afecta și supraviețuirea albinelor. Există și experți care lucrează în Spania asupra acestui domeniu și mi-au spus că fac cercetări într-un domeniu interesant, utilizarea și proliferarea sistemului de telefonie mobilă care asurzește albinele și afectează stupurile. Pentru că aceste semnale ale telefonelor mobile sunt percepute ca un semnal de alarmă de către albine și atunci ar trebui să lucrăm cu date științifice care să fie susținute de cercetători și de experți pentru ca noi, oamenii politici, să putem lua o decizie. Nu-mi place să aud că se critică organismele modificate genetic atunci când nu există date științifice, studii științifice care să susțină aceste afirmații. Bineînțeles, este nevoie de multe medicamente pentru a face față diferitelor maladii și paraziți și sistemele în cascadă de antibiotice sunt un subiect interesant și pertinent, dar când luăm o decizie trebuie să ne bazăm pe criterii științifice și nu pe idei care circulă sau pe bază de simpatii personale. Vă mulțumesc. Uh, onorevole. Încheiem cu doamna Luling. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în primul rând, să-mi cer scuze față de raportor, dar am avut uh, o ședință importantă la Comisia Econ, în care sunt uh, membră. E bine, când uh, uh, aud toate aceste lucruri, aș putea zice că mă simt întinerită cu 15 ani, ceea ce nu-i prea rău la vârsta mea. Pentru că sunt uh, raportor permanent în ceea ce privește situația apiculturii în acest uh, Parlament din 94. Ei bine, din această cauză, tot ce s-a spus, sugerat, revendicat, cerut, noi l-am scris într-un număr X de rapoarte, de rezoluții, am cerut, am revendicat totul față de comisie, dar comisia de prea multă vreme face pe surda. Când am vorbit de polenizare și am uh, cerut finanțare pentru apicultori, deci asta se întâmpla în 95 nu am uh, obținut decât un uh, amărât de regulament privind uh, îmbunătățirea comercializării mierii, deci în 97. Și am spus aici, și dumneavoastră m-ați urmărit întotdeauna, am început cu 10 milioane pentru ca să ajungem acum la amărâtele astea de 32 de milioane dedicate apiculturii în Uniunea uh, Europeană. E singurul lucru pe care l-am obținut până la ora actuală și uh, în plus, banii ăștia de multe ori au fost uh, prost folosiți de către statele membre, deoarece există cerința de cofinanțare de 50%. Am cerut finanțare mai mare. Am cerut ca bolile albinelor să fie abordate și tratate în cadrul politicii veterinare. Nu și nu. Comisia nu vrea să audă nimic. Comisia zice politica în domeniul veterinar se adresează doar bolilor care pot fi eradicate, în timp ce aceste boli ale albinelor nu pot fi eradicate. Așa scrie în comunicarea Comisiei. Ei bine, până la urmă sunt foarte mulțumită pentru că am constatat că Comisia și chiar și Consiliul s-au mai trezit, sunt mult mai sensibili. Cred că președinția ungară a făcut și ea o treabă bună în ceea ce privește sănătatea albinelor. Avem această comunicare care nu e rea deloc, dar nu are rost să ne apucăm și să reinventăm roata. Trebuie ca Consiliul și Comisia să uh, uh, urmeze sau uh, dea urmare uh, cerințelor Parlamentului. Dacă aș fi făcut, ar fi făcut-o din uh, anii 90 și poate chiar dinainte, uh, lucrurile ar fi uh, altfel. A, nu am fi ajuns, adică în această situație. Ei, uh, comisia, iată, știe cel puțin că noi uh, am solicitat aceste lucruri de vreo 15 ani. Cât și în ultima noastră rezoluție. Nu trebuie să ne apucăm să reinventăm totul. Nu e vorba uh, să... Fiindcă tot ni se vorbește de, de criză, dacă uh, Uniunea Europeană nu se poate dispensa decât de 32 de milioane pentru a salva apicultura în Europa, atunci cred că ar trebui să abandonăm partida. Dacă suntem atât de săraci încât nu avem mijloace suficiente nici pentru cercetare, nici pentru a soluționa toate cererile uh, necesare, atunci eu nu văd ce rost are să ne apucăm să facem noi rezoluții, un nou raport, uh, tot mai frumos și mai departe. Comisia trebuie să ne spună și să vină cu propuneri concrete cu privire la uh, o legislație pe care am noi o cerem de prea multă vreme. Vreau să spun uh, uh, expertului, uh, de fapt vreau să-l întreb ceva, pentru că cred că a dorit să acrediteze ideea că apicultorii neprofesionali, deci uh, care sunt amatori, nu-și cunosc meseria. Eu n-aș putea să fiu de acord. Nu cred că e cazul să acuzăm uh, apicultorii. Uh, nu avem decât 3% apicultori profesioniști în Uniunea Europeană. Credeți că uh, de azi și până mâine, așa peste noapte, îi putem găsi restul de până la 100%? Sunt convinsă că nu. Și nu o să mai zic foarte multe, dar Eh, vreau să spun că eu cunosc foarte bine asociațiile de apicultori din țara mea, dar vreau să vă spun că fac foarte multe cursuri de formare. Eh, așa că nu pot fi acuzați chiar așa că nu știu nimic, că nu sunt profesioniști, că nu-și cunosc eh, meseria și așa mai departe. Nu devii profesionist în domeniul apiculturii peste noapte. Trebuie, așadar, să nu uh, Uh, neglijăm apicultorii amatori și să nu îi acuzăm că nu își cunosc meseria. În rezoluția noastră am arătat că uh, există o serie întreagă de motive pentru situația actuală. Există multe, multe motive. Unii susțin că ONG-urile uh, sunt răspunzătoare, alții că nu. Deci nu este adevărat, este o gamă întreagă de, de motive uh, și uh, în special uh, scăderea biodiversității. Și am arătat foarte clar și o spunem întotdeauna în cadrul PAC. Este nevoie de mișloace pentru a face ceea ce am cerut prin rezoluțiile noastre Adică, chiar dacă există monoculturi, să existe de asemenea și zone plantate în așa fel încât albinele să se poată hrăni. Pentru că și noi, nu? Dacă am mâncat un singur aliment tot timpul, ne-am îmbolnăvit. La fel și cu albinele. Cred așadar că ceea ce trebuie să facem este să spunem clar uh, comisiei să uh, încetează să mai faci uh, pe surda, faci treaba asta de vreo 15 ani. Fii mai activă și treci la treabă, fă ce cere Parlamentul. Pentru că nu văd ce mai putem cere în plus față de ceea ce am cerut în rapoartele și rezoluțiile noastre de 15 ani încoace. Mulțumesc! Grație! Ați mulțumim! Astrid, tu întotdeauna ai avut argumentele potrivite. Acum, în numele comisiei, dau cuvântul domnului Ladomada. Vă rugăm. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului și doamnelor și domnilor deputați care au o poziție atât de interesantă și de hotărâtă față de comunicarea Comisiei din luna decembrie anului trecut. Am ascultat cu foarte multă atenție ce a spus domnul raportor, și anume că este vorba despre o problemă care poate să fie soluționată mai ușor la nivel european. E adevărat că avem nevoie de soluții tangibile și nu avem suficiente date la dispoziție. Doamnele și domnii deputați au spus că trebuie să folosim mai bine resursele, că trebuie să creăm mai multe sinergii între proiectele care există deja în diferitele state membre. În acest sens, dacă îmi dați voie, aș vrea să reamintesc anumite elemente care există deja în comunicarea Comisiei. În ultimul an, Comisia a numit un nou laborator de referință pentru sănătatea albinelor, laboratorul de la Sofia Antipolis din Franța, care colaborează cu Comisia și are mai multe proiecte de cercetare pe tema sănătății albinelor. În plus, avem proiecte de formare a funcționarilor din Comisia Europene în cadrul programului Better Training for Safer Food, o mai bună formare pentru produse agricole mai sigure. Există și alte programe de formare finanțate de către Comisia Europeană, dar acestea se desfășoară pe plan național. Și finanțarea pentru aceste proiecte de formare a crescut cu 25% și așa s-a ajuns până la în jur de 32 de milioane de euro pe an în 2011. Există pe puțin trei mari proiecte de cercetare finanțate cu fonduri europene, printre care uh, Colos, dar și Bidos și STEP. Și știți că nu numai albinele uh, care produc miere, albinele domesticite, sunt cuprinse în aceste programe, ci și alte specii de uh, polinizatori. Cineva a întrebat ce ar trebui să facem, care este principala acțiune pe care ar trebui să o întreprindem. Este foarte greu să vă dau un răspuns unic la această întrebare. Comisia și-a propus pe viitor să facă mai multe lucruri. În primul rând, vrem să avem un proiect pilot de monitorizare și de supraveghere a Uh, mortalității albinelor. Vrem să știm care este amploarea acestui fenomen. Și nu putem să facem a, un asemenea studiu decât datorită cooperării cu statele membre. Și, bineînțeles, vrem să implicăm comunitatea științifică în acest program de monitorizare. Se va organiza pe data de 6 și 7 iunie o conferință unde au fost invitați experți de la toate laboratoarele naționale din statele membre și, bineînțeles, și din partea Parlamentului European, deci o conferință unde se va dezbate pe marginea acestei teme. Ne gândim și la produsele veterinare care ar putea să fie folosite în apicultură. Știm că este una dintre principalele probleme nu există suficient de multe produse, suficient de multe medicamente de uz veterinar care să poată să fie folosite în apicultură. Consolidăm și înăsprim criteriile în ce privește folosirea pesticidelor care pot să fie potențial nocive pentru albine. Revizuim regulile în ce privește sănătatea animală, îndeosebi în ce privește albinele, și finanțăm mai multe proiecte, mai ales de la Direcția Generală de Mediu, programe care se ocupă cu protejarea biodiversității. Comisia face un mare efort de coordonare pe plan intern și cred că sunteți cu toții de acord cu faptul că problemele cu care se confruntă albinele nu pot să fie soluționate numai uh, datorită măsurilor întreprinse de către Direcția Generală, ci avem nevoie de un răspuns unde să-și aducă contribuția toate direcțiile generale din uh, comisie care au de-a face mai, mai de aproape sau mai de departe cu această problemă. Mulțumim, spune președintele. Acum, în, în încheierea dezbaterii, are cuvântul colegul nostru, Ceaba Tabagi. Kedves kollégák, a vita megmutatta, hogy... Dragi colegi, dezbaterea noastră a arătat că această problemă ne afectează pe toți. Trebuie să discut cu toți acești colegi care cred că deja s-au făcut mult prea multe studii și uh, s-au finanțat mult prea mulți experți care până la urmă nu au descoperit nimic nou. Dar nu este adevărat. Gândiți-vă că nici măcar nu știm câte albine există peste tot în Europa. Nimeni nu le numără. Nimeni nu numără coloniile de albine din niciun stat membru. Vă aduceți aminte când am discutat despre un aspect similar cu privire la oi. Dar dacă uh, oile sau uh, bovinele pot să aibă un crotal, albinelor nu le poți aplica un crotal, deci nu ai cum să le numeri cu exactitate. Deci, insist asupra faptului că există multe aspecte care nu au fost luate încă în considerare, deci nu sunt de acord cu colegul Tarabella, dar sunt de acord cu colega Garcia. Adevărul adevărat este că nu există încă studii argumentate științific în mod solid în Europa despre albine. Și nu știm încă nu știm încă nici impactul culturilor de uh, uh plante modificate genetic pentru că nu știm cum reacționează albinele în momentul în care consumă polenul acestor plante modificate genetic. Deci nici aici nu avem niciun fel de studiu. Nu a, dispunem de niciun fel de date. Nu s-a făcut cercetare. Pentru că s-au pus bețe în roate cercetătorilor care uneori au vrut să facă aceste studii. Deci există multe întrebări fără răspuns, atât în ce privește sănătatea umană, cât și sănătatea animală. Atunci când uh, unii afirmă că nu există uh, medicamente pentru albine. De ce nu există medicamente de uz veterinar? pur și simplu pentru că laboratoarelor nu le-a păsat niciodată de albine. Sectorul apicol este unul de mici dimensiuni, nu foarte profitabil și de aceea nu a vrut nimeni să investească în cercetare pentru a crea medicamente de uz veterinar pentru albine. Numai dacă se acordă subvenții de la Uniunea Europeană vor putea să apară asemenea medicamente. Da, sunt de acord cu doamna Luling atunci când Dumnezeu afirmă că nu are sens să mai tot repetăm să bătem apa în piu, pentru că o facem de 15 ani de zile și fără niciun fel de consecință constructivă. E bine de știut și de văzut că acest sector nu este suficient de bine organizat și este mult prea puțin finanțat. Doamna Luling ne spune că societățile de apicultori uh, fac uh, sesiuni de formare și așa mai departe. Poate că există așa ceva în țara ei, dar la nivel european până și apicultorii recunosc că duc lipsă de formare, duc lipsă de informații și fac experiențe. Produc miere din mai multe surse, o amestecă ei înșiși după propriile lor rețete E nevoie de puțină coordonare în acest sector. Domnul Hausling a vorbit despre efectele schimbărilor climatice și despre impactul secetei în anumite regiuni ale Europei. Și din aceste motive, albinele dispar pentru că nu mai există suficiente plante pe toată perioada anului, astfel încât ele să poată să le polinizeze. Trebuie ca Parlamentul să sprijine comunicarea Comisiei și să o încurajeze să continue toate aceste programe pe care le-a lansat. Pentru că altfel o să se întâmple la fel și în următorii ani ca în ultimii 15. Foarte bine. Mulțumesc, domnule Tabagi. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. O strategie eficientă pentru materiile prime în Europa. Daciana Sârbu. Doamna Sârbu este raportor pentru aviz. Comisia competentă în fond este Comisia ITRE. Doamna Sârbu a pregătit un proiect de aviz unde salută comunicarea Comisiei, atât mai mult cu cât materiile prime și produsele de bază agricole sunt considerate a fi o prioritate pentru Uniunea Europeană. Nu mai pierd timpul și dau cuvântul doamnei raportor și vă reamintesc faptul că mâine dimineață de la orele 9 și jumătate vom avea audierea cu domnul Romano Prodi în sala de uh, plen, tocmai pe tema uh, securității alimentare. De aceea n-ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă prezint astăzi avizul referitor la o strategie eficientă privind materiile prime în Europa în primul rând aș dori să salut comunicarea comisiei referitoare la materiile prime și mărfurile agricole și propunerea de creare a unei strategii europene în acest domeniu. trebuie să ținem cont de faptul că ne confruntăm cu mai multe provocări în ceea ce privește materiile prime agricole și securitatea alimentară. vorbim în primul rând de resursele naturale limitate efectele schimbărilor climatice care sunt din ce în ce mai vizibile și afectează semnificativ producția agricolă rezervele globale de alimente sunt în continuă scădere iar populația este în creștere piețele agricole sunt volatile și există o serie de disfuncționalități în interiorul lanțului alimentar. De aceea avem nevoie de acțiuni care să garanteze o strategie coerentă în ceea ce privește produsele de bază am atras atenția că piața produselor agricole este extrem de volatilă și este supra, supusă comportamentelor speculative iar producția este sezonieră dar este important ca agricultura să nu fie lăsată doar la voia piețelor având în vedere rolul său extrem de important în asigurarea securității alimentare. o altă problematică abordată în aviz este nevoia de mai multă transparență privind stocurile de alimente, dar și importanța schimburilor de informații privind previziunile referitoare la producția agricolă. Așa cum afirmam și în raportul meu referitor la rolul strategic al agriculturii în contextul securității alimentare, este nevoie de instrumente pentru a combate volatilitatea extremă a prețurilor. Și sper că noua politică agricolă comună va conține instrumente de piață puternice pentru combaterea acestui fenomen. Aș dori să evidențiez și faptul că nu întotdeauna creșterea prețurilor la produsele agricole de bază rezultă în venituri mai mari pentru fermieri. Referitor la speculații, sunt de părere că acestea trebuie să fie limitate și în acest context aș dori să salut propunerea recentă a Comisiei de reglementare a instrumentelor financiare extrabursiere dar și consultarea publică privitoare la directiva referitoare la instrumentele financiare. În final, în contextul votului de mâine al raportului DES privind reforma PAC, aș vrea să subliniez încă o dată nevoia unei politici agricole comune puternice, care să asigure securitatea alimentară atât în Europa, cât și în afara ei, și care să garanteze venituri decente pentru fermieri. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă stau la dispoziție pentru orice fel de comentarii, sigur dacă acestea există. Grazie Daciana, vi ricordo che il termine per la presentazione di emendamenti è il 27 maggio. Mulțumesc, Daciana. Și acum uh, avem uh, o dezbatere Eh, termenul de depunere a amendamentelor, mă scuzați, este 27 mai, ora 12. Bun, și acum eh, dezbaterea. Domnul vicepreședinte Bove, vă rog. Da, mulțumesc eh, foarte mult și salut această abordare coerentă și care se potrivește în același timp cu proiectul de reformă al politicii agricole comune. Uh, avem nevoie de o strategie eficientă pentru ca Europa să nu depindă de piața internațională. Am avut deja o dezbatere pe, asupra problemei proteinilor vegetale. Cred că devine centrală. Domnul Osling a făcut un astfel raport, insistând asupra necesității de a reco- recuceri această dimensiune. Politica agricolă comună pe care o vor dezbate mâine spune că dacă, prin exemplu, prin rotația culturilor putem să reintegrăm producția de proteine vegetale în ciclu de producție, atunci putem diminua de două ori importurile noastre în domeniu. Importurile de proteine vegetale vor fi o problematică centrală privind creșterea producției animale în China și dependența, Chine, dependența Chinei față de piața braziliană și din America de Sud. Costul uh, soiei va crește foarte mult și va fragiliza crescătorii de animale. Deci, dacă vrem să menținem zootehnia pe teritoriul european, trebuie să, contribu- să mărim producția de proteină vegetală. Mi se pare un lucru foarte important. Vedem că astăzi producția avicolă în anumite țări europene este în scădere. Agricultorii își închid întreprinderile și le delocalizează și și în domeniul porcinelor și altor animale, dacă vrem să alimentăm cetățenii europe, Europei, trebuie să ne asigurăm autonomia producției în acest domeniu. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Bove. Mulțumesc foarte mult, domnule Bove. Mai dorește cineva să intervină? Doamna McManus. Doar un comentariu foarte succint, domnule președinte. Această comunicare este într-adevăr foarte importantă, cât și avizul o comunicare despre lanțul de aprovizionare uh, și poate că ar trebui să gândim uh, pornind de la îngrășăminte și toate materiile prime care intră în lanțul de aprovizionare, așa cum vorbea domnul despre soia, domnule Bove, fiindcă toți au menționat factorii, poate că ar trebui să începem analiza de acolo. Deci poate că cele 27 de state membre ar trebui să coopereze și pe această temă. Pentru aviz, mulțumesc. Thank you very much. Onorevole McGuinness, adesso... Mulțumesc foarte mult, doamnă McGuinness. Și acum, cum nimeni nu mai dorește să intervină, am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, vă rog. Mă numesc uh, Carvalho și sunt uh, coordonatorul în cadrul DG Enterprise și nu DG Agriculture deoarece această comunicare se ocupă de uh, industrie, materii prime, produse de bază și mai departe. În ceea ce privește propunerile și sugestiile făcute de raportoare în uh, proiectul său, de, în, uh, pentru avizul său, ele ni se par, la prima vedere, că îi corespund gândirii uh, Comisiei. Ați reafirmat importanța transparenței, uh, analiza riscurilor referitoare la volatilitatea prețurilor. E, dacă ar fi să fac un comentariu în acest moment, acesta ar fi că la punctul 2 vorbiți despre relația de cauză și efect între rolul instrumentelor financiare și Uh, comportamentul speculativ, ca să zic așa, al prețurilor. Uh, noi, la comisie, am spus că există, într-adevăr, o legătură biunivocă între cele două, dar că este nevoie ca aceasta să fie mai bine înțeleasă. Deci nu este foarte clar că am tras deja o legătură clară și directă de cauză-efect între cele două aspecte. Există foarte multe motive pentru această volatilitate a prețurilor Uh, cum ar fi uh, evoluția și progreselor uh, pieței fizice, cât și a piețelor financiare. Deci această legătură între ele se pare că există, dar nu știu dacă este cazul să ne pronunțăm și să spunem că e o relație directă de cauză, la, de cauză și efect. Mulțumesc foarte mult! Bine, ringrațiamo la Comisione, se non ci sono altri inter... Mulțumim Comisiei. Dacă nu mai sunt uh, alte luări de cuvânt, îi dăm cuvântul Daciani. Mulțumesc, uh, mulțumesc colegilor pentru comentarii și sugestii. Mulțumesc Comisiei. Uh, sper să uh, fac o analiză și aprofundată a avizului și uh, vom lua în considerare tot ceea ce s-a spus aici. Mulțumesc!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 Cercetarea în Uniunea Europeană este considerată a fi un adevărat pilon pentru o creștere sustenabilă și pentru crearea de locuri de muncă în Europa. Domnul Lavia și-a redactat proiectul de aviz astfel încât să descrie natura interdisciplinară a cercetării în domeniul agriculturii și a sugerat o listă de subiecte care ar trebui să facă obiectul unor studii în următorul program cadru de cercetare. Și a arătat și importanța tehnologiei. Are cuvântul domnul Lavia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este foarte greu să faci un proiect de aviz pentru Comisia de Agricultură în atât de puține cuvinte. Și oricum e foarte greu să vorbim despre cercetare în agricultură. Acum trebuia să reușesc să fiu concis pe marginea unor aspecte care sunt foarte diferite. Agricultura folosește resurse naturale și resurse umane. Și am vrut ca acestea să se afle în centrul proiectului meu de aviz. În ce privește resursele naturale, eu cred că studiile, programele de cercetare ar trebui să se preocupe mai ales de faptul că aceste resurse sunt din ce în ce uh, mai exploatate și cantitățile lor scad sau sunt chiar uh, pe cale de a se epuiza. Multe din aceste resurse naturale sunt pe cale de a se epuiza. Și bineînțeles că trebuie să ținem cont de impactul schimbărilor climatice asupra acestor resurse naturale. Și să ne gândim și la resursele atât biologice cât și fizice. Avem nevoie de o agricultură mai productivă și care să participe mai mult la lupta împotriva risipei de resurse și împotriva degradării mediului înconjurător. În ce privește resursele umane, eu cred că trebuie să investim mai mult în competențele persoanelor, în cunoștințele lor. Trebuie să avem mai multe servicii de consiliere și de formare. Trebuie să permitem dezvoltarea întreprinderilor în mediul rural, pentru că acestea din urmă sunt un motor de creștere. Iar cercetarea trebuie să găsească o modalitate de a uh, funcționa în strânsă legătură cu uh, mediul de afaceri și cu întreprinderile din domeniul agricol pentru că rezultatele trebuie să fie transformate în acțiuni pe teren, să aibă și un, un caracter practic, nu numai teoretic. Pentru că numai astfel vom avea o agricultură cu adevărat inovatoare, iar rodul programelor de cercetare va fi în folosul tuturor uh, uh, actorilor din acest uh, sector economic și sper că acest proiect de aviz va fi integrat în raportul Comisiei Competente în Fond și bineînțeles că am să țin cont de toate remarcile colegilor. Îți mulțumim, Giovanni, spune președintele. Lansăm dezbaterea. Dorește mai întâi să ia cuvântul doamna vicepreședintă Paulson. Tack herr ordförande och tack herr Lavia för ett bra. Mulțumesc domnule președinte și mulțumesc eh, domnule Lavia pentru acest eh, raport de bună calitate. Când vorbim despre agricultură și despre eh, schimbările și modificările care știm că sunt iminente, e bine, spunem iar și iar și Eh, știți că este eh, vorba despre o compunere de compromis până la urmă. Știm care sunt toate provocările și toate dificultățile și obstacolele, dar poate nu știm întotdeauna care sunt ocaziile și oportunitățile pe care le avem. Aș vrea să vă vorbesc despre felul în care o agricultură nouă și modernă eh, are o serie de elemente critice, să spun, în care cunoștințele practice și cercetarea aplicată uh, reprezintă niște lucruri interesante și pe care trebuie să le discutăm. Deci nu vorbim despre cercetarea fundamentală. Deci vorbim despre albine, vorbim despre polenizare, despre insectele care fac polenizare, așa mai departe în același timp. Vorbim despre schimbările climatice și despre agricultura care uh, Uh, stochează carbonul în uh, sol. Ei bine, când discutăm toate aceste lucruri, vorbim despre niște lucruri care devin din ce în ce mai importante. Uh, efectele pesticidelor, care sunt într-adevăr utile și necesare, dar care nu ar trebui să aibă și consecințele toxice pe care le cunoaștem pentru că asta afectează terenurile și ajunge și în uh, pânza freatică și mai departe. Trebuie așadar să uh, analizăm uh, ingredientele naturale. E vorba de un domeniu uriaș de cercetare în ceea ce privește chimia practică. Dacă e să vorbim despre agricultură, aceste consecințe asupra uh, apelor de suprafață și pânzelor freatice, apelor curgătoare și mai departe, trebuie să vedem care este contribuția pe care agricultura și-o aduce la distrugerea apelor de pe această planetă. Producem mâncare, e adevărat, care, pe care o uh, trimitem în uh, zonele urbane. Gândiți-vă câte camioane Eh, câte trenuri de marfă eh, se deplasează înspre orașele Europei. Și gândiți-vă unde se duc. Pentru că eh, foarte multe din deșeuri, deșeurile biologice se produc de fapt în același timp și de fapt, asta reprezintă doar o mică parte a materialului biologic pe care îl folosim pentru Uh, a uh, ne hrăni, pentru a ne încălzi și așa mai departe. Deci este vorba de un uh, sistem circulatoriu, dacă doriți. Și trebuie să ne întoarcem și să revenim la locul de producție al alimentelor. Vorbim despre biogaz, despre care iarăși este un domeniu interesant Uh, și în care este nevoie de mai multă cercetare. Și uh, ce se poate readuce, reintroduce înapoi pe, pe teren, uh, acel noroi roșu. Vorbim despre deșeurile uh, Uh, produselor medicamentoase. Iarăși, și aici trebuie să um, facem studii și cercetări astfel încât să ne asigurăm că putem uh, dispune și putem folosi îngrășămintele uh, corect și uh, uh putem uh, asigura o drenare și o canalizare foarte bună. Uh, noroiul de, nămorul de canalizare ar putea să se dovedească mai uh, uh, util și să fie mai eficace decât îngrășămintele pe care le folosim acum. Deci o serie întreagă de aspecte care ar trebui și ar putea să fie abordate. Uh, dar vom analiza în special anumite aspecte, dar după părerea mea, bugetul pentru agricultură ar trebui cheltuit în parte, cel puțin, pe studii de cercetare care au consecințe directe asupra producției alimentelor și agriculturii. Mulțumim doamnei Paulsen. Dacă nu dorește nimeni altcineva să ia cuvântul, îi dau cuvântul reprezentantei comisiei. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mă bucur foarte mult că mi-ați oferit ocazia să vorbesc în numele uh, comisiei dumneavoastră. Sunt directorul care răspunde de uh, agricultură și de cercetare și inovare în acest domeniu al produselor agroalimentare. Uh, o să încep cu un comentariu general cu privire la următorul program cadru, după care voi vorbi despre nevoile cercetării în uh, domeniul uh, agriculturii. După cum știți uh, foarte bine, Comisia a venit cu această carte verde pentru a primi contribuție din partea tuturor părților interesate și vreau să vă spun că s-a lansat consultarea publică, s-a bucurat de mult interes, de multe răspunsuri din partea părților interesate am primit peste 1300 de răspunsuri din partea diverselor uh, persoane, cât și 750 mm, de uh, poziții din partea diverselor agenții guvernamentale și mai departe. Asta dovedește un uh, interes foarte, foarte mare din partea tuturor actorilor vis-a-vis -vis de acest program. Uh, pe 10 iunie va avea loc o conferință pentru a trage concluziile acestei ample consultări publice și la care va uh, participa, va fi invitat și un reprezentant al Parlamentului European. Și uh, sigur că rezultatele care vor reieși din această dezbatere publică vor fi prezentate și dezbătute. După cum știți uh, foarte bine, există trei obiective fundamentale uh, care reies din Carta Verde a Comisiei. În primul rând, analizăm nevoia de a aborda principalele provocări societale, de a spori uh, competitivitatea, cât și de a spori gradul de excelență științifică și uh, baza cercetării în Europa. Uh, sigur, sunt o serie de, toate sunt aspecte pe care și comisia dumneavoastră le-ați uh, subliniat în proiectul de aviz. Vreau însă să mai spun câteva vorbe și despre uh, aspectele pe care le-ați subliniat în aviz, cât și în legătură cu comentariile pe care le-ați făcut uh, aici. Într-adevăr, uh, una dintre provocările cele mai mari cu care ne confruntăm se leagă de nevoia de a hrăni o populație din ce în ce mai numeroasă. Știm cu toții care, sunt, care este prognoza, o creștere cu 75% a nevoii de alimente în următorii ani. Și, așa cum s-a arătat și în discuții, există și o, creștere, o nevoie crescândă de, de biomasă și de biocombustibili, care, evident, provin din aceeași resursă. Deci, lucrurile spuse aici în legătură cu nevoia de a ne concentra asupra utilizării eficiente a resurselor cât și a epuizării uh, până la urmă a acestora, uh, sunt niște puncte foarte pertinente. Există o serie de estimări la care lucrăm pentru a vedea, uh, pentru că, într-adevăr, nu numai că avem nevoie de uh, mai multe și mai bune uh, produse și la prețuri mai bune, dar și de o mai bună biomasă pentru, pentru industrie. Industria chimică din Europa, la ora actuală, se bazează foarte mult pe contribuția pe care o aduc resursele de combustibili fosili și nu folosesc decât aproximativ 8% materii prime biologice regenerabile și ne am interesat foarte mult o deplasare mai mare înspre acestea din urmă. Dar ele, evident, provin din agricultură și silvicultură. Deci dacă se întâmplă o astfel de deplasare în ceea ce privește industria chimică, deplasându-ne înspre aceste societăți post-combustibili fosili înseamnă că trebuie să avem uh, o capacitate de inovare și de cercetare foarte bună pentru a ne asigura că avem și una și alta, și alimente și siguranță alimentară, cât și celelalte nevoi, precum materiile prime pentru industrie. Așadar, credem că este foarte important ca cercetarea să se concentreze pe utilizarea eficientă a resurselor și faptul că ele scad. Acest lucru are evident consecințe și asupra nivelului de competitivitate a zonelor rurale și veniturilor. În ceea ce privește comentariile dumneavoastră privind nevoia de a combina productivitatea și durabilitatea, Uh, aceste obiective în ceea ce privește agricultura, cât și nevoia de a reduce schimbările climatice și consecințele nefaste asupra agriculturii, ei bine, toate aceste lucruri sunt perfect adevărate și de plin valabile, reprezentând domenii asupra cărora trebuie să ne concentrăm. Uh, într-adevăr, uh, este un uh, sector major acesta al uh, agriculturii în Europa. În general, așadar, cred că abordarea pe care am uh, adoptat-o arată că agricultura este unul dintre domeniile în care, care este foarte important. Și această abordare se potrivește foarte bine cu cadrul strategic în ceea ce privește cercetarea și inovarea, care, cum ziceam, dorește să sporească competitivitatea, Uh, și să asigure o bază științifică mai bună uh, trebuie să ne concentrăm și asupra transferului de cunoștințe de la diversele institute și instituții către agricultori. Pentru că și asta este unul dintre uh, punctele slabe, după cum dovedește sistemul actual, în care un bun nivel de cunoștințe există, dar nu ajunge uh, întotdeauna să fie aplicat în practică. Și, în fine, în legătură cu mediu, cred că, într-adevăr, trebuie să ne concentrăm să lucrăm mai bine ca până acum. Știți foarte bine că în ultimii ani Europa a reușit să sporească uh, productivitatea agricolă în, ultimii, în ultimele deci, decenii, cam cu 20%. Știm însă că acest lucru uh, Uh, a provenit dintr-o exploatare intensă a resurselor, uh, în urma cărora au suferit și solul și apele și mai departe. E bine, această abordare uh, trebuie modificată și cercetarea trebuie să se ocupe de ea. Și asta este un comentariu foarte bun pe care dumneavoastră l-ați subliniat. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Cred că, într-adevăr, comentariile făcute sunt foarte bune, foarte interesante, valabile și așteptăm cu nerăbdare să primim uh, avizul comisiei dumneavoastră. Mulțumesc! La comisiune... Mulțumim comisiei și doamnei Rut. <coughs> Giovanni Lavia, concluziile. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Paulsen și reprezentantei Comisiei pentru aceste indicații deosebit de utile. Cred că conținutul proiectului de aviz este unul care nu suscită prea multe dezbateri și sunteți de acord cu mine că merită să insistăm asupra anumitor aspecte. Când ne gândim la faptul că trebuie să depunem mai multe eforturi, că avem nevoie de niște acorduri pe plan internațional și că, cert, avem nevoie de securitate alimentară, dar nu în detrimentul mediului înconjurător. Avem din ce în ce mai puține resurse naturale, avem din ce în ce mai puține terenuri disponibile pentru producția agricolă. Deci noi nu trebuie să ne gândim la creșterea producției, la creșterea productivității, deci să nu avem nevoie de mai multe resurse, de mai multe terenuri, ci să ne mulțumim cu cele pe care le exploatăm deja, dar să o facem în mod mai eficient. Și atunci când finanțăm cercetare, trebuie să putem să trecem de la cercetarea de dragul cercetării, de la cercetarea în absolut, la aplicații practice. Pentru că foarte des descoperirile care se fac, invențiile, rămân undeva uh, sub forma unui dosar pe un raft și nu se transformă, cum spuneam, într-un produs, într-o unealtă, într-un program care să fie util producătorilor agricoli și care să permită creșterea competitivității agriculturii europene. Este un efort în plus, dar care merită să fie făcut. Încă o dată mulțumesc pentru aceste sugestii foarte utile și aștept amendamentele dumneavoastră ca să pot să le includ în proiectul meu de aviz. Îți mulțumim, Giovanni, spune președintele. Reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este data de 7 iunie. Acum Vă mulțumesc tuturor. Ne vedem mâine dimineață la orele 9 și jumătate, înainte de reuniunea coordonatorilor uh, cu ministrul din Kosovo, o să aibă loc reuniunea coordonatorilor, pe care o anticipăm. Deci, acum, la orele 17, reuniunea coordonatorilor și de la 17.30, întâlnirea coordonatorilor cu uh, ministrul agriculturii din Kosovo. Ne vedem mâine dimineața la 9 și jumătate. Come mai.